cine, sau mai bine zis cum, uh, se va exploata creația lor și ei au de asemenea dreptul să fie plătiți rapid prin intermediul acelor societăți de drepturi colective. Mai sunt probleme, probleme legate de aceste remunerații pentru că uh, aceste societăți au reușit să acumuleze miliarde și miliarde de euro uh, pe care le dețin în conturi în bancă, nefiind capabile să identifice și să uh, distribuie banii autorilor. Aș putea să și continui, dar cred că am menționat principalele puncte de discuție pe care le-aș adresa lui Helmut, modul în care el vede aceste societăți în relație cu directiva servicii. Este una dintre problemele sau unul dintre aspectele esențiale din acest dosar. Mi-ar place să știu ce crede și el despre asta. Mulțumesc! Nu știu dacă mai dorește cineva să contribuie în sală. M-aș adresa acum comisiei. Doamna Gerba, dacă pronunț bine. Agata Gerba de la Unitatea Proprietatea Intelectuală și drepturi de autor, mi s-a cerut să răspund la niște întrebări. Stăm de acord uh, asupra bazei comisiei, uh, propunerii comisiei, transparență, acces la drepturi, uh, plata rapidă către autori și deci uh, managementul acestor organizații este esențial în această propunere de directivă. Având în vedere reacția generală, așa cum a menționat și domnul raportor, aș menționa câteva aspecte importante, mai ales pentru comisia dumneavoastră. Mă refer la acel teren de joc echitabil, în sensul uh, extinderii domeniului de aplicare al propunerii, de asemenea, acele societăți, organisme de colectare a drepturilor care sunt stabilite în afara Uniunii Europene. Uniunea Europeană, Comisia Europeană nu a dorit să extindă acestor organizații regulile respective. Dar fiecare stat membru are posibilitatea să extindă acest domeniu de aplicare în momentul în care transpune directiva, deci să extinde aceste prevederi către aceste organizații de gestionare colectivă care sunt stabilite în afara statului respectiv, în afara Uniunii Europene. Textul președinției irlandeze menționează o astfel de posibilitate. El a fost deja publicat de altfel. După părerea noastră, o astfel de extindere către entitățile din afara Uniunii Europene pune o serie de probleme legate de respectarea legislației respective pentru că această extindere înseamnă că statele membre vor trebui să vegheze la punerea în aplicare corectă a acestor prevederi de către aceste organizații de gestionare colectivă, deci cele din țările terțe. Și deci, când vine vorba de capacitate administrativă, așa cum a menționat și domnul raportor, capacitatea administrativă a acestor organizații, ne punem niște întrebări. Um, deci, cum ar putea organizațiile de profil din China să uh, respecte standardele de guvernanță conform acestei directive. Este greu de imaginat cum am putea să facem asta și, de exemplu, obligațiile de informare și aportare ar fi destul de greu de pus în aplicare. Apoi, în ce privește operatorii independenți, am discutat deja acest lucru în lung și lat, subiectul încă este de actualitate. Deci nu cei care se ocupă cu gestionarea colectivă a drepturilor ce, celelalte agenții, sau mai bine zis agenți, operatori independenți. Propunerea Comisiei a avut ca menire îmbunătățirea funcționării acestor organizații de gestionare colectivă. De ce? Din cauza poziției speciale pe care acestea ocupă pe piață, ele au o poziție dominantă și au mandate exclusive față de deținătorii de drepturi, deci poziția lor este foarte, foarte aparte. În ceea ce privește celălalt, ceilalți agenți sau acei operatori independenți despre care s-a vorbit, poziția acestora este foarte diferită, pentru că ei nu sunt dominanți pe piață. A alege un astfel de agent sau operator independent depinde, bineînțeles, de deținătorul, titularul de drepturi. Acesta poate să decide dacă se recurgă sau nu la serviciile acestui operator independent, iar acesta furnizează, bineînțeles, servicii pornind de pe o bază foarte diferită, pentru că nu e vorba aici de o gestionare colectivă. E vorba de drepturi individuale, de licențe individuale și condiții aferente deci nu mai avem acest aspect de gestionare colectivă, acesta dispare. Iată de ce în propunerea comisiei, în propunerea comisiei, acești operatori independenți și agenți independenți nu sunt supuși prevederilor respective. Vă mulțumesc! Putem să încheiem această discuție și să, dau, să dăm din nou cuvântul domnului Scholz, eventual să răspundeți la întrebarea care a fost adresată de colegă. Um, Mulțumesc. O să încerc să răspund la întrebări și chiar să reacționez la o remarcă din partea Comisiei. Din capul locului este clar că asistăm la o controversă în sensul că avem opinii divergente în ceea ce privește cine trebuie să intre și cine nu trebuie să intre sub incineța sau să fie parte din domeniul de aplicare al directivei. Ei, orice alegere am face, ea trebuie să fie justificată, legitimată. În european am avut această abordare tradițională a gestionării prin gestionarea colectivă a drepturilor, iar ea trebuie să fie protejată chiar și în prezența pe piețele din țările terțe. Chiar și acolo unde avem niște cadre juridice specifice, cum ar fi cele din Statele Unite. Deci, asta înseamnă că nu poți să faci orice vrei cu un produs de pe o piață terță, ci trebuie să vezi că această organizație de gestionare colectivă are dreptul să gestioneze aceste drepturi și să vegheze la drepturile autorilor respectivi. Și există niște noi tendințe pe care tocmai le-am menționat, adică noi forme de gestionare a drepturilor care vom vedea ce se va întâmpla cu ele în viitor. Adică, dacă se ajunge la litigii cu aceste platforme online, atunci, atunci organizațiile respective trebuie să fie suficient de mari, de solide, pentru a putea să se lupte cu giganți cum ar fi Google. Sunt lucruri care se întâmplă deja în realitate și din această pricină cu această directivă trebuie să ne gândim și ce se va întâmpla în viitor, și anume faptul că aceste schimburi internaționale se vor intensifica. Și în timpul negocierilor ne confruntăm cu aceste aspecte. Mă refer și la negocierile cu partea americană, pentru că, într-adevăr, e vorba aici de protejarea moștenirii culturale, uh, sunt lucruri care trebuie să ne rămână vii în minte. Bineînțeles că nu putem să acoperim toate aceste aspecte în această directivă, însă trebuie să ne gândim că pe viitor, în acest context mai larg, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate și mă refer aici inclusiv la relațiile pe care noi le avem cu diverse țări în ce privește protejarea drepturilor de autor, uh, în raport cu țările terțe, în raport cu uh, directiva consumatorilor și cu cea privind serviciile. Apoi, în ceea ce privește drepturile autorilor muzicieni și cum că acestea nu pot fi comparate cu cele emanând din alte sectoare, în acest sens, directiva servicii acopere direct acest aspect și, Morice, pot să-ți spun că n-aș fi în favoarea invocării aici a directivei servicii. Deci sunt nerăbdător să aștept să primesc și alte idei de la raportorii din umbră și sunt convins că vom veni cu un aviz care va acoperi multe aspecte inclusiv acel aspect legat de legătura dintre piața UE internă și țările terțe, atunci când, în sfârșit, se va consfinți poziția Comisiei și a Parlamentului uh, pe această directivă. Vă mulțumesc! Termenul de depunere a amendamentelor este pe 3 mai la prânz. Punctul 14. Nu văd în sală pe raportor. Mayer Horst îmi spune că e pe drum sau chiar că a și sosit. Well, uh, item 14. Punctul 14. Un aviz unde pe fond este responsabil AFET, recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile pentru un acord de parteneriat și cooperare dintre UE și Malaezia. Ați primit raportul de aviz, mă scuzați, proiectul de aviz. Și Vreau să vă întreb dacă aveți comentarii pe marginea capitolului comerț din acest uh, acord. Însă, având în vedere că nu avem prea mult timp la dispoziție, raportul de aviz ne-a parvenit și este, de fapt, distribuit în dosarele dumneavoastră numai în limba engleză. După câte știți, negocierile atât pentru partea politică cât și pentru cea comercială au uh, fost uh, demarate în luna octombrie anului 2010. Noi am urmărit, bineînțeles, cu atenție negocierile pe partea comercială coordonator din acest comitet a hotărât să din comisia noastră au hotărât să uh, ofere opinia noastră către AFET. E vorba de capitolul 7. Domnule Rinaldi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de parteneriat și cooperare cu Malaezia, așa cum se reflectă în raportul colegului Menedez del Valle, include o serie de capitole care mai de care mai uh, importante, dialog politic, drepturile omului, pentru că pentru această țară avem o problemă legată de preferința care este prezentă în legislația uh, națională a, a um, populației majoritare maleziene, apoi uh, pedeapsa cu moartea care încă nu a fost abrogată în această țară. Apoi, contribuția acestei țări la lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru eficacitatea energetică. Însă, de fapt, adevăratul raport pe care îl treține Uniunea Europeană cu Malezia, după părerea mea, nu este atât politic, bineînțeles este relevant acest aspect, cât e vorba de relații economice și uh, Uh, comerciale. Este vorba de un partener din Asia de Sud foarte important pentru Uniunea Europeană. Noi suntem cel de-al treilea partener al Malaeziei pentru această țară, după China și Singapore. Și această țară, Malaezia, nu are o populație foarte numeroasă, dar se găsește pe poziția 22 în ceea ce privește exporturile sale către Uniunea Europeană. Împreună cu această țară am început niște negocieri de ceva vreme încoace pentru un acord de liber schimb și acest acord, vă spuneam, se scrie în contextul mai larg al acordurilor de liber schimb între Uniunea Europeană și țările din Asia de Sud-Est. Acest acord va intra în vigoare în 2013, la sfârșitul acestui an, și va fi practic lansat în 2014. Însă, în realitate, relația noastră cu, economică cu această țară este destul de interesantă pentru că în sensul că s-au cam încheiat discuțiile pentru că ultima dată ne-am întâlnit bilateral de-abia, adică în aprilie 2012, de atunci încoace nu s-a mai negociat mare lucru între Uniunea Europeană și Malaezia. Vreau să vă spun și repet acest lucru. Asta s-a întâmplat. Deci acum un an am discutat o serie întreagă de tematici cu Malezia și o serie de întrebări au rămas în suspans. Tot ce înseamnă sănătate, sănătate uh, veterinară, transparență și așa mai departe. S-au făcut pași înainte, însă mai rămân chestii foarte importante care încă nu au fost deblocate. Apoi s-au amânat cumva discuțiile după alegerile legislative din Malaezia, care trebuia să aibă loc inițial um, iunie anul trecut, apoi în noiembrie anul trecut. Acum ele vor avea loc în mai. Uh, este vorba de o scadență importantă pentru politica internă maleziană și deci depindem de această scadență. Și deci cum vor avea loc aceste alegeri, vom relua și noi la nivel tehnic discuțiile mai aprofundate ca și redactor, redact, raportor, pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, discuțiile merg foarte, foarte încet și pentru că avem, după cum vă spuneam, niște scadențe electorale, politice, uh, cu alegerile, deci din Malaezia. Așadar, uh, nu pot să vă spun mai multe despre ce se întâmplă acum cu aceste negocieri. Este vorba până la urmă de o listă clasică de aspecte ca la orice acord de liber schimb, uh, cum ar fi achizițiile publice, achizițiile publice și implicarea autorităților federale uh, care să acorde un uh, acces firmelor europene la aceste concesionări și achiziții publice și apoi problema accesului la medicamente ce am discutat și cu India. Ce am discutat și cu India în, acest, uh, în această privință se regăsește și la Malezia. Ceea ce privește indicațiile geografice, avem de-a face cu o legislație maleziană care restricționează folosirea sau consumul de alcool din motive, uh, din motive religioase, deci avem aici tratative în curs. Apoi alte chestiuni uh, legate de anumite comunități în această țară, drepturile lor care nu sunt respectate și iată toate atâtea chestiuni rămase în suspans. În ceea ce privește acordul de liber schimb cu Malezia, acesta ar putea să ne ducă într-o situație asemănătoare cu cea pe care o avem cu Corea de Sud. Deci, este vorba de o țară strategică pentru noi și ar trebui ca relația noastră să fie guvernată de niște acorduri negociate așa cum trebuie. De aceea, acest acord de parteneriat care face obiectul colegului Menendez este, de fapt, vă spuneam, uh, practic un acord de liber schimb, dar care va arăta modul în care relațiile dintre Uniunea Europeană și această țară vor ajunge în sfârșit la maturitate, pot să vă spun că sunt puțin gelos de ce se întâmplă la AFET, pentru că ei cumva uh, conduc balul, dar, într-adevăr, eu zic că aici chiar noi ar fi trebuit să avem partea leului, pentru că, după părerea mea, acest acord ține mult mai mult de relații comerciale decât de altceva. Deci de comisia noastră, până la urmă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Nicolo! Domnul Marzin. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint, însă sunt de acord cu ce a spus Nicolo. Cred că, da, trebuie să ne dorim un acord de liber schimb ambițios și complet cu Malaezia, însă sunt puțin confuz de ce, în ceea ce privește abordarea Comisiei. Ce, ce negociem aici uh, acord politic, acord uh, comercial, de liber schimb combinat, nu prea înțeleg cumva articularea dintre cele două aspecte, cooperare politică și liber schimb. Nu sunt sigur că putem să negociem totul în acest mod. În ceea ce privește PCA, adică țările ACV, mai bine zis, cred că trebuie să fim uh, foarte atenți și vigilenți pentru că am avut uh, și am asistat la o scădere a standardelor de în ce privește drepturile omului. Și am văzut că anumite grupuri au fost marginalizate din punctul de vedere al drepturilor lor politice și economice deci când discutăm aceste acorde de cooperare și parteneriat, trebuie să fim atenți la aceste aspecte. Iar în ceea ce privește liberul schimb, într-adevăr, există o serie de aspecte importante aici și trebuie să vegem uh, la nu pierde din ceea ce am câștigat deja. Mă gândesc că Singaporul a făcut niște concezii în ultima fază de negocieri și mi-ar place ca și Malezia să intre pe acest făgaș. Nicolo a mai menționat accesul la medicamente, ca el să nu fie îngrădit și așa mai departe. Sunt de acord cu el. Proiectul de aviz la ultimul uh, alineat spune că această țară bogată în resurse naturale să nu restrângă accesul la resurse naturale, la materii prime. Foarte bine, dar să nu uităm că în această țară avem și păduri virgine și multe resurse de faună și floră care trebuie mai mult protejate și nu atât, protejate, nu atât exploatate cât deși cât protejate. Am avut un acord privind lemnul pe care l-am încheiat cu uh, această țară, iar biroul nostru din această țară uh, a făcut așa obligitatea acestui acord privind lemnul sau chiar esteaua. Deci trebuie să vedem în ce măsură uh, nu cumva noi nu încurajăm uh, cumva un acord care până la urmă va aduce va provoca daune și pagube uh, mediul înconjurător din, uh, din Malaezia, da, au resurse, uh, resurse și mai ales materii prime. Noi ne dorim ca Uniunea Europeană dorește accesul la ele, dar nu trebuie să încurajăm această țară să le supraexploateze. Uh, e bine că se negociază și ACP și liberul schimb, foarte bine, dar mi-ar plăcea să știu, după cum vă spuneam, ce crede Comisia despre aceste negocieri? Sunt ele duse în paralel sau uh, sunt parte din același pachet. Da, trebuie să vedem uh, ce se va întâmpla și Comisia cred că va reacționa. Anic Jadot. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très court parce que j'ai l'impression qu'il y a une... Voi fi foarte concis pentru că am senzația că sunt niște confuzii în uh, notele din grupurile politice. David Martin, am senzația că a recuperat uh, Uh, nota pe care trebuia eu să o prezint, că am uh, cam aceleași uh, întrebări ca David despre cadrul juridic al acestui raport și asupra problemei resurselor și pădurilor. Foarte îngrijorătoare și știți cum îmi place mie să tachinez. Aș vrea să mă asigur că am înțeles bine fraza colegului nostru când spune că numai atunci când vom avea un acord de liber schimb cu Malaezia, vom put... Eh, numai atunci relațiile noastre vor ajunge la maturitate. Vreau să mă asigur că am înțeles bine ce ai spus. A, ah, Paul Murphy, GUE. Paul Murphy, GUE. Mulțumesc, îi mulțumesc lui Nicolo pentru aviz. I don't think so. It depends on how much you disagree with it, probably. Um... Intervenția președintelui fără microfon. We, with you. We should or operate otherwise. a clock then for, for me and for your, your colleagues uh, in the EPP. Okay. Uh, the, it was a witticism. Domnul uh, Murphy, încercam și eu să fac pe deșteptul. Opportunity of an opinion. Cred că Avizul uh, trebuie neapărat să se refere și la deteriorarea situației drepturilor omului, la deteriorarea standardelor sociale și de muncă. Uh, trebuie să spunem că aceste puncte slabe trebuie să se îmbunătățească în cazul în care e să avem un acord de, uh, de liber schimb sau măcar un acord aprofundat de schimb. Dar pentru a rămâne la piața muncii, să nu uităm cele trei acorduri uh, ale ILO care nu au fost adoptate, ratificate de către Malaezia, să nu uităm uh, faptul că sindicatele din Malaezia nu au dreptul să se constituie așa cum ar fi normal. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Uh, lucrătorii din străinătate nu au voie să nu au dreptul să voteze la alegerile interne uh, la nivel de sindicat, dar în același timp sunt uh, luați în considerare în momentul în care se calculează numărul total al, al uh, membrilor sindicatului. Iată o probleme la nivelul organizării sindicatelor în Malaezia. De asemenea, să să nu uităm faptul că confederațiile sunt absolut interzise în Malaezia. Nu putem să aducem, să punem sub tăcere toate aceste lucruri. Mai apoi, discuțiile privind salariul minim. Salariul minim rămâne un subiect mai mult decât sensibil în uh, Malaezia și uh, dacă e să ajungem la condițiile de muncă ale lucrătorilor străini, uh, <laughs> intrăm într-o cumplită dramă. Există o mulțime de persoane, lucrători străini, în special femei, uh, care sunt exploatate, sunt uh, obligate să lucreze în condiții de sclavie, practic. Cred că toate aceste aspecte trebuie neapărat să fie discutate în contextul avizului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc. Comisia salută acest aviz. Consideră că punctele esențiale se regăsesc în aviz. De asemenea, Într-adevăr, ca și antevorbitorii mei, trebuie să spun că Malaysia este un important uh, partener comercial al nostru în cadrul ASEAN și cu siguranță acordul cu uh, Malaysia va reprezenta un precedent în contextul negocierilor viitoare cu alte state din zone, precum Singapore. Prin urmare, Comisia își dorește ca aceste negocieri să fie repuse pe tapet, să fie continuate. Deocamdată negocierile s-au oprit, din păcate, și această această pauză dorează de ceva vreme încoace. Asta din pricina faptului că data de organizare a alegerilor a fost uh, amânată, dar suntem uh, în continuare în legătură directă cu omologii noștri de acolo și sperăm că după încheierea procesului electoral vom putea uh, începe din nou negocierile. Și acum în ceea ce privește problemele pe care le vom pune în discuție în cadrul acestor negocieri. E drept, aceste, aceste probleme sunt cele tipice statelor ASEAN, dar uh, nu trebuie să uităm faptul că avem diferitele politice, politici specifice statului, avem problemele religioase pe care nu putem să le punem sub tăcere. Acum, în ceea ce privește clarificările cu privire la cele două negocieri paralele. E drept, negocierile cu privire la aceste tipuri de acord au fost demarate cam în același timp, continuă în paralel. Cu unele state din ASEAN am, precum Indonezia, am început negocierile uh, Uh, înainte de a constitui, de a demara nego negocierile cu privire la un, o zonă de liber schimb, un acord de liber schimb. Deci, iată, Uh, din punctul nostru de vedere, acordul de parteneriat și cooperare, dar și acordul de liber schimb trebuie să fie negociate în paralel. De ce? Pentru că ambele acorduri sunt absolut necesare pentru a se acoperi atât dimensiunea economică cât și cea politică. Deci, iată de ce insistăm asupra acestui parale- paralelism. Și acum, în ceea ce privește resursele naturale, într-adevăr, încercăm să impunem în acordul cu Malaezia un capitol cât se poate de clar cu privire la uh, sustenabilitate. Într-adevăr, în uh, Malaezia există mm, probleme legate de exploatarea resurselor naturale, dar și de exploatarea, uh, exploatarea angajaților, iar toate aceste probleme trebuie să fie tratate în cadrul unui capitol separat, un capitol separat care trebuie să fie negociat la sânge de către Comisie. Și Comisia este conștientă de această nevoie. Vă mulțumesc mult! Două comentarii din partea mea. Din câte știu eu, negocierile nu sunt deloc lente. Ele pur și simplu nu progresează. E o mare diferență. Asta în primul rând. În al doilea rând, putem ajunge oare la un consens cu Malaezia atâta timp cât acest stat nu vrea deloc să se apropie de uh, Uh, standardele noastre în domeniul muncii sau în domeniul mediului. De asemenea, dacă există două instrumente, două acorduri, unul care se referă la partea comercială și un altul care se referă la partea, dimensiunea politică, mă întreb de ce pregătești un aviz pentru AFET, un aviz asupra unui subiect care practic ține de competența noastră. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acum nu discutăm despre acordul de liber uh, schimb cu Malaezia. Noi discutăm acum un aviz uh, cu privire la, la avizul AFET. Domnul președinte, bun, atunci de ce prezentăm un aviz al uh, Comisiei INTA asupra unui subiect care nu are nimic de a face cu comerțul? Domnul Rinaldi, da, bună, bună observație, dar voi reveni asupra, asupra ei. Negocierile sunt blocate. Există în continuare contacte tehnice, dar, după cum se spunea deja, din pricina alegerilor uh, din uh, Malaezia, ultima rundă de negociere a avut loc în aprilie anul trecut, iar de, acu- uh, de atunci încoace nu s-a mai întâmplat mai nimic. Alegerile vor avea loc peste vreo două săptămâni și sperăm din suflet că negocierile vor fi relansate înainte de vară. Acum, în ceea ce privește comentariul pe care îl făcuse, făcur, rății dumneavoastră, domnule președinte, și de asemenea pentru a-l, uh, a-i, uh, a lămuri și pe Ianic. Este la fel de ușor să negociem un acord de parteneriat cu Malezia, cât este de ușor să negociem un acord de liber schimb, pentru că dificultățile cele mai mari sunt pe partea comercială și numai în momentul în care vom avea un cadru echilibrat, adică o înțelegere, un acord între noi și malaezieni cu privire la relațiile noastre economice, ei bine, abia atunci vom avea o relație matură cu Malaezia și solidă. I consultati eh, per eh, opinione e... De ce ni s-a cerut să scriem un aviz pe tema asta? Bine, nu mie trebuie să-mi puneți această întrebare, domnule președinte. Trebuie însă să spun că cheia relațiilor între Uniunea Europeană și Malaezia în contextul acestor negocieri. Cheia așadar va ține mai degrabă de acordul de liber schimb, mai degrabă decât de acordul de parteneriat și cooperare. Uh, nu doar cu Malaezia purtăm negocieri paralele, ci și cu alte state asiatice. Dați-mi voie să spun încă o dată faptul că instrumentele pe care le poți folosi uh, pentru a avea, a te impune în aceste regiuni ale lumii, uh, sunt uh, reprezentate de condițiile echitabile stipulate în acordurile de liber schimb. Acordurile de liber schimb sunt cele care reușesc să contribuie mai mult decât alte instrumente la adâncirea relațiilor. Acum, în ceea ce privește uh, materiile prime, da, îi înțeleg pe colegii care și-au exprimat îngrijorări. În momentul de față, Europa este penalizată prin legia- legislația malaiziană în momentul în care încearcă să acceseze să aibă acces la resursele de materii prime din Malaezia. China însă nu beneficiază de același tip de tratament. Bineînțeles că încercăm să eliminăm aceste obstacole și de asemenea ne asigurăm că toate acțiunile sunt uh, acțiunile noastre economice în Malaezia respectă toate standardele de mediu. Domnul președinte, mulțumim. 3 mai, ora 12, data limită de depunerea amendamentelor. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Este vorba despre primul raport anual al Comisiei adresat uh, Parlamentului European cu privire la activitățile agențiilor de credit la export ale statelor membre. Noi suntem comisia competentă pe fond, domnul Jado este expertul nostru și raportor și are cuvântul pentru a ne prezenta proiectul său de aviz și pentru a lansa, bineînțeles, dezbaterea. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja schimburi de opinii pe acest raport. Ca să vă reamintesc contextul, um, în calitate de Parlament European, am uh, dorit uh, să avem mai multă transparență în activitățile agențiilor de credit la export ale statelor membre și am dorit ca aceste agenții, în cadrul activităților lor, să respecte obiectivele tratatelor și obiectivele Uniunii Europene, mai ales în materie de raportare, de reporting, de integrarea mizelor de mediu și de politică externă, fie că e vorba despre coerență, drepturile omului sau alte subiecte. Uh, avem în față un prim raport um, care, așa cum știți, din punct de vedere al statutului, a avut destul de multe ezitări, pentru că ni s-a furnizat un raport, dar nu era un document oficial. Am făcut cereri de acces la date, dar a fost dificil să primim acest acces. Am uh, transmis mai multe întrebări legate de statutul acestui raport și, dacă îmi permite, domnule președinte, să vă citez o reuniune, o decizie a reuniunii coordonatorilor, voi spune că dorim o prelungire a perioadei uh, pentru actele delegate ale Comisiei, tocmai pentru a ne asigura că în această perioadă următoarele rapoarte vor avea un caracter public și vor fi difuzate uh, la timp uh, Parlamentul European și celorlalte instituții veți vedea în raportul meu pe care l-ați primit acum 2-3 săptămâni că reluăm subiectul um, care ne făcuse să luăm o decizie în cadrul Parlamentului European și anume să insistăm ca activitățile agențiilor de credit la export Uh, vă reamintesc, 250 de miliarde pe an este suma considerabilă reprezentată de acestea. E bine, activitățile lor să fie conforme cu obiectivele tratatului și cu obiectivele Uniunii Europene. Și cu ocazia unei uh, audieri uh, în care ni s-au prezentat aspectele nefinanciare și nu este lucru ușor să vorbești despre uh, aspecte cu caracter non-financiar, este ceea ce fac uh, de altfel toate instituțiile care vorbesc despre drepturile omului, despre mizele de mediu, etc. Deci am luat act de uh, necesitatea, de dorința Comisiei Europene de a integra și aceste elemente, însă am scris totuși în raport că cerem ca următorul uh, raport, cel de anul viitor, să fie unul mai solid, să ne dea mai multe informații privind activitățile agențiilor de credit la export, pentru a ne putea asigura că aceste activități respectă obiectivele pe care le-am stabilit împreună în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc și sigur că sunt interesat să aud comentariile dumneavoastră. Domnul Lange, deschide dezbaterea. Vă mulțumesc, domnule președinte. De data aceasta nu pot să-l susțin într totul pe domnul Jado. Elementul central al a fost stabilit de la bun început și anume elementul central trebuia să fie transparența. De aceea am creat acest aviz. Nu are niciun sens, avem uh, documente pe care să le Uh, citim pe ascuns, nu avem nevoie de confidențialitate în acest context, și avem nevoie de transparență completă de care să se bucure cetățenii europeni. Când vine vorba despre politica comercială, întotdeauna planează suspiciunea asupra acestui uh, domeniu. Întotdeauna opinia publică este oarecum dată la o parte și tocmai de aceea consider că trebuie să fim cât mai transparenți cu putință. Și tocmai de aceea eu solicit un raport bun și transparent. Și, de asemenea, sunt de acord cu acea propunere de prelungire a termenului de gândire asupra a, actelor delegate. Sunt de acord cu această propunere și a, cam atât din partea mea. <laughs> There's no flight response to that. Uh, first of all, I'll start up. Dați-mi voie să încep prin a spune că grupul, uh, colegii mei <laughs> au fost uh, criticați uh, la plenară pentru că nu se prezintă cică la ședințele comisiilor. Și iată, eu mă uit în dreapta și în stânga și nu văd niciun reprezentant al PP-ului în sală. Ba, iată, tocmai ai intrat pe exact când vroiam eu să spun lucrul acesta. Și Uh, apropo, nu mai există în sală sau nu văd în sală nici un reprezentant al ECR-ului. Uh, patru uh, membri ai acestui grup ar trebui să fie la ședințele Comisiei INTA. Deci, vă rog, pe viitor să vă rezumați de la critici în plenară. De ce am venit eu la această ședință și de ce sunt îngrijorat de faptul că, iată, avem un singur membru al PP-ului în uh, Uh, aici la ședință, chiar dacă acest reprezentant al ppu ului nu a ascultat prezentarea domnului Jardou. Deci iată de ce am venit eu astăzi la ședință. Am venit pentru că nu există nici o, un domeniu mai important decât cel pe care îl discutăm astăzi. Domnul uh, Jadot ce ne-a, ne arătat el astăzi? Ne-a arătat că agențiile de credit la export ar trebui, să observe practic și să absorbe aspirațiile UE și ale SAE. Dacă tot vorbim despre astfel de aspirații, ne dăm seama că aspirațiile UE și SAE sunt niște minciuni gogonate, care n-au nimic de a face cu bunăstarea și succesul uh, exporturilor statelor membre, printre care se numără și Regatul Unit toate aceste gogomănii, această birocrație nu are nimic de a face cu bunăstarea așadar a statelor membre și cu uh, uh, numărul de locuri de muncă asigurate la nivelul statelor membre. Deci, iată, impunerea de noi fantezii birocratice agențiilor de credit uh, la export este absolut lipsită de sens. Singurul sens ar fi acela de a acorda mai multă uh, importanță SAE-ului în context. Dar haideți să vă explic uh, ce se spune aici? Că actorii Uniunii trebuie să fie luați în considerare de fiecare dată când se stabilesc politici. Nu are niciun sens. Ce se spune la punctul 11? Mari dificultăți am avut uh, în trecut la evalu- în evaluarea activităților economice din pricina riscurilor de mediu care nu ar fi fost bine evaluate. Ei bine, o greșeală completă pentru că în momentul uh, de față uh, exporturile, creditele la export nu fac nimic altceva decât să acopere golurile existente la nivel de finanțare în sectorul privat pe care dumneavoastră nu-l luați deloc în calcul. Uh, voi reveni la cifra de 250 de miliarde de uh, euro. Dumneavoastră, mai vor, ce mai vorbiți aici? De, uh, vorbiți despre cerințele de raportare specifice care trebuie să fie impuse. Dar cred că n-ar fi rău să conștientizați faptul că funcționarea agențiilor de credit de, la export ar fi impedimentată în cazul în care acesta ar fi obligată să transmite, să raporteze comisiei uh, niște date din când în când uh, niște date care mai apoi să fie evaluate de către SAE de dragul de a oferi un uh, rol acestui organism uh, european. Deci, are, ce, ce doriți? Ca aceste agenții să nu mai funcționeze absolut deloc? A, și mai găsisem aici ceva. Să nu uităm că SAE-ul, apropo, e în vacanță pe 20 de săptămâni pe an. Cine face evaluările în perioada asta? Nu, asta am aflat la audiere. Dar haideți să revin la esența uh, intervenției mele. Dacă tot fac parte, am onoarea de a face parte în, din această comisie și de a-i uh, deservi pe alegătorii mei, după putința mea, uh, nu pot să nu înțeleg, să nu spun faptul că din păcate, iată, lipim la fiecare acord ceva legat de drepturile omului. Da, cu toții vrem ca drepturile omului să fie respectate în uh, întreaga lume. Însă, de fapt, ce spuneți uh, dumneavoastră aici? Spuneți uh, sau spuneți cum anume ar trebui să fie criticate cele 200 și eliminate do- cele 250 de miliarde de euro obținute din exporturile europene. Asta dumneavoastră, asta faceți dumneavoastră de fapt. Uh, uh, de fapt, în Franța, domnule Jadot, uh, rata șomajului este enormă și din re- în regiunea din care proveniți noastră, rata șomajului, este chiar mai mare decât la nivel național. Uh, și tocmai de aceea dumneavoastră ar trebui să fiți cel care înțelege cel mai bine faptul că oferind noi uh, reguli sau impunând noi reguli a agențiilor de credit la export, nu, v face, nu veți face decât să scădeți rata uh, exportului pe ansamblu și să distrugeți locuri de muncă în fond și la urma urmei. Iar nu cred că asta vă doriți nici pentru țara dumneavoastră și nici pentru Europa. Domnule președinte, domnule președinte, cred că nu uh, ne puteți uh, critica că am fi discriminat în vreun fel grupurile politice mai mici. Nu, nici pe departe. Domnule Gaspari, doriți să să comentați și dumneavoastră? Da, aș vrea să spun și eu două cuvinte. În două calități, în primul rând în uh, numele colegei Crista Rul, care este raportoare din umbră și care n-a putut veni astăzi pentru că este mm, ocupată în Germania și apoi în nume personal o să spun și câteva cuvinte, iar în ceea ce privește prezența PPE, trebuie să vă asigur că sunt 25 de membri acum, pentru că de obicei votăm cu un singur vot, da? Cu toții. Și um, în momentul în care vorbesc eu, puteți să considerați că sunt sprijinit de 25 de voturi PPE. Președintele, Daniel, ți-am dat cuvântul numai ca să îi răspunzi uh, domnului Dartmouth. Și după aceea urma oricum domnul Paul Murphy, care ceruse deja cuvântul. Da, mulțumesc. Vroiam să subliniez câteva puncte ridicate de Ianic legate de procedură. Este incredibil că avem o situație în care cerem ceva pentru că vrem transparență, ajungem la rapoartele anuale și acestea nu sunt făcute public. Asta înseamnă că procesul este tratat cu neseriozitate și nu se ia în serios uh, competența de verificare și de control a Parlamentului. Și uh, cred că acest lucru ar trebui rezolvat pentru că ne decredibilizează. Sprijin raportului Ianic. Am avut câteva schimburi de opinii foarte bune și a fost clar că rapoartele pe care le avem, ei bine, acestea sunt insuficiente, furnizează informații insuficiente care nu ne lasă să vedem care este impactul agențiilor de credit la export, care este impactul banilor contribuabililor utilizați în termen de mediu, de uh, drepturi ale omului, etc. Și cred că trebuie să mergem dincolo de uh, procedura comună OCDE și salut uh, punctele 10 și 11 ale raportului care cer uh, dezvoltarea uh, unui uh, sistem uh, de raportare pertinentă în respectarea articolului 21. Și aș mai adăuga că ar trebui să existe o consultare și o implicare a societății civile. Mulțumesc. Thank you, Anna Caspari. Mulțumesc și acum domnul Caspari din partea PPM. Domnule președinte, am aici în față comentariile Cristei, care, din păcate, iată, nu poate fi prezent astăzi pentru că are alte angajamente în uh, Germania. Colega spune că raportul domnului Jadot, din proprie inițiativă, uh, conține o serie de aspecte care nu pot fi sprijinite de către noi. Uh, să pună <laughs> întrebarea sau îmi pune întrebarea dacă raportorul înțelege clar uh, eficiența acestor agenții în ceea ce privește sprijinul exporturilor. E nevoie de o specificare de asemenea a standardelor OCDE care trebuie să se aplice și să fie preluate în, uh, în raportul nostru. Vom fi obligați să propunem o serie de amendamente la acest raport, deoarece acest raport nu conține niciun fel de indicații cu privire la strategiile care trebuie să fie folosite pentru punerea în aplicare a tuturor propunerilor. Într-adevăr, raportul este unul din proprie inițiativă, dar cu toate acestea, aplicarea trebuie să fie una asigurată. Sunt, uh, spune doamna, uh, spune Crista că toată lumea va colabora la uh, finalizarea și perfectarea acestui raport. Cam atât din partea colegei, însă dați-mi voie să fac și eu câteva comentarii personale. Am citit uh, raportul domnului Jadot. Cred că dacă am trăit într-o lume așa cum ne imaginăm noi, europenii, atunci, da, poate prevederile acestui raport uh, n-ar fi rele, dar, din păcate, iată, lumea nu arată deloc așa cum ne-am dorit noi, nici în Europa, nu toți oamenii sunt, sunt buni, dar parcă în afara Europei numărul de oameni răi este chiar mai mare. În momentul de față, competenția este absolut acerbă la nivel mondial. Agențiile acestea trebuie să sprijine companiile europene să intre pe diferite piețe străine. Cred că cu toții avem obiectivul acela de a promova la nivel internațional standardele democratice, principiile statului de drept și uh, drepturile omului de asemenea. Dar dacă stabilim noi cerințe care trebuie să fie aplicate de către aceste agenții de credit la export, atunci agențiile acestea nu vor mai putea să sprijine tocmai acele companii pe care trebuie să le sprijine și, prin urmare, companiile europene nu ar mai reuși să intre suficient de facil pe alte piețe. Avem deja exemplele de agenții de credit uh, chineze care nu respectă absolut deloc principiile noastre, care nu respectă absolut deloc standardele de mediu sau uh, cele privind democrația și acestea sunt uh, agențiile și companiile care uh, pun mâna pe absolut toate contractele. Uh, companiile europene pierd pierd competiția mondială. E drept, trebuie să luptăm pentru promovarea tuturor acelor valori și principii, însă a, trebuie să o facem având, practic, contact cu uh, clienții străini. Noi, în cazul în care stabilim asemenea standarde atât de înalte, standarde atât de înalte, nu vom mai permite contactul între companiile noastre și cei pe care vrem să-i schimbăm. Uh, ce obținem cu un astfel de uh, document? Putem să le arătăm cetățenilor europeni, iată ce ambiții mari avem noi, dar practic, în practică, nu vom reuși să facem nimic. Deci, Iată de ce susțin că așteptările noastre de la agențiile de credit trebuie să fie realiste. Uh, Într-adevăr, ele trebuie să fie și ambițioase, dar nu prea ambițioase, pentru că dacă sunt prea ambițioase, nu, a, nu obținem absolut nimic condițiile de viață ale oamenilor pe care vrem să îi aducem la bună, bunăstare, vor rămâne proaste și se vor transforma în condiții și mai proaste. Any other request from the floor? Mai dorește cineva să ia cuvântul din partea comisiei noastre? Atunci dăm cuvântul Comisiei Europene. Și am și eu o întrebare în legătură cu acest dosar. Nu, am uh, două nume aici, Holz și uh, Scholz, pardon, și Ximena. Ah, niciunul din aceste nume nu este bun. Da, lucrăm împreună Yes, și spune domnul președinte, este clar că canalele de comunicare între Comisie și uh, Parlament trebuie îmbunătățite. Da, așa este. Vroiam să vă spun că în franceză spunem că dacă ne dorim să facem ceva cât mai bine, ne este ceva prost. Președintele, probabil că această expresie există în toate limbile. Și vreau să vă spun că am regretat că mm, efortul deliberat al Comisiei de a întări transparența furnizând Comisiei dumneavoastră o copie în avans a raportului este privit uh, ca un pas împotriva transparenței și vă voi explica de ce ne-a luat ceva timp să facem asta. După cum știți, regulamentul prevede că statele membre vor pune la dispoziția Comisiei rapoarte privind activitățile anuale în conformitate cu cadrul uh, legislativ național. Unele state membre În unele state membre, autorizarea publicării raportului național trebuie să țină de o procedură prealabilă. De aceea ne-a luat ceva timp pentru a vă pune la dispoziție uh, versiunea definitivă și publică pe care discutăm acum. Sperăm că lucrurile sunt mai clare acum. Sigur că am reținut mesajul dumneavoastră pentru uh, dățile viitoare și această problemă nu se va repeta. Și în rest, aș vrea să spun că suntem foarte bucuroși să fim aici și să începem discuțiile pe acest raport din proprie inițiativă. Știu că membrii Parlamentului mai au încă ceva timp la dispoziție pentru a-și uh, transmite observațiile pe marginea raportului și de, uh, discuțiile vor continua pe această bază și sigur uh, ne va face plăcere să contribuim la această discuție în baza unor propuneri mai concrete. Ianic Jadot, domnul președinte, văd că au fost niște obiecții la raportul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu o să pot să răspund la toate obiecțiile, pentru că o să dureze toată după amiaza. Vreau să vă reamintesc ceva. Miza acestui raport nu este să determinăm noi standarde în materie de mediu, drepturi ale omului, dezvoltare, ajutoare de stat sau orice alte subiecte. Miza acestui raport este de a produce pe un element uh, major astăzi în acțiunea noastră externă, acțiunea economică externă, mai multă armonizare și mai multă transparență. Și atât. Fie că e vorba de raportul inițial sau de raportul de astăzi, nu s-a pus niciodată problema să punem uh, la îndoială agențiile de credite la export și nici nu ne-am propus să vedem dacă între noi am putea să vedem ce înseamnă drepturile omului sau care ar trebui să fie noile standarde de protecția a mediului. Nu asta este subiectul. Subiectul este de a avea mai multă transparență într-o activitate majoră pentru acțiunea noastră economică la nivel internațional. În al doilea rând, putem să avem o discuție foarte lungă despre șomaj și cauzele șomajului și ce putem face pentru a rezolva situația. În primul rând, sunt foarte surprins că britanicii care tot cer, mai ales în cadrul grupurilor dumneavoastră care vin din când în când aici, ei bine, cer în permanență ca fiecare euro european să fie dezbrăcat până la piele. Să știm tot ce se întâmplă cu fiecare euro european. Și această preocupare pentru transparență pe care o aveți nu se aplică și activităților economice britanice. Mă surprinde. Fie vizăm o miză democratică și de transparență pentru Europa, un obiectiv legitim, dar în același timp ceea ce cerem pentru Europa nu ne trebuie și pentru activitățile britanice. E un dublu standard aici în materie de democrație și uh, transparență și permiteți-mi să fiu surprins. În al doilea rând, vorbind despre transparență, când cheltuim 250 de miliarde, cred că astăzi este legitim ca cetățenii europeni să știe care sunt alegerile economice care se ascund în spatele acestor 250 de miliarde. Și când avem state care sunt epuizate, îndatorate din punct de vedere financiar, e bine să știm ce se întâmplă cu acești bani, să știm dacă servesc cu adevărat activităților economice ale acestor țări, dacă servesc acești bani combaterii șomajului iată, promovarea unui model pe care l-am adoptat în comun. Deci lucrurile sunt foarte clare. Noi ne dorim mai multă transparență, ne dorim ca statele membre și aceste agenții de credit de la export din statele membre să ne spună mai clar ce fac ele în lumina obiectivelor pe care le susținem și nu cred că ne vom salva nici locurile de muncă, nici modelul european, fie că este unul social, democratic sau de mediu, cedând pe valorile noastre, cedând pe principiile noastre, pentru că nu vom putea să avem o economie la fel de competitivă ca a Chinei dacă ne uităm numai la costuri, drepturi și niveluri de salarii. deadline for amendments uh, the Termenul de depunere a amendamentelor 6 mai la ora 6 după amiază. S-a făcut o schimbare aici pentru că inițial termenul era la ora 12 la prânz și s-a uh, schimbat pentru ora 18. Vă mulțumesc și trecem acum la uh, punctul numărul 16. Acordul interimar de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și Africa Centrală. Este vorba despre un acord de parteneriat economic interimar care intră în programul acordurilor cu țările africane ACP. Este vorba așadar despre acorduri de parteneriat interimare și comisia sesizată pe fond este chiar comisia noastră să cer scuze pe domnul președinte, nu citisem bine notițele. Deci noi suntem comisia responsabilă pe fond și raportorul nostru este David Martin, care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie spus că, de fapt, nici nu avem un titlu foarte bun, pentru că este vorba de un acord cu Camerunul și nu cu alte țări centrale centroafricane, cel puțin nu până acum. Înainte de a intra în subiect, vreau să vă spun că am început negocierile prin 2003, deci de 10 ani încoace. Și am ajuns la un acord în 2007, Camerunul a semnat un astfel de document în 2010 și, în sfârșit, uh, am avut și o rezoluție din partea Parlamentului care a salutat această, acest acord, dar Consiliul nu ne-a dat de știre nimic uh, până în 2012. Așadar, până terminăm noi cu procedura, vor fi trecut 10 ani. Chiar dacă, da, trebuie să spun că mie mi se pare personal că nu prea ne mișcăm prea repede. În orice caz, salutăm acest acord, cu atât mai mult îmi pare bine de ce s-a votat în plenară ce privește regulamentul privind accesul pe piețe, care va interveni în 2014. Dacă nu aprobăm acordul interimar EPA, atunci uh, vom avea uh, sau vor avea, vor avea loc consecințe negative Uh, încă și mai dramatice pentru poporul camerunez. Aș spune câte ceva în legătură cu Camerunul. Această țară și-a propus să devină o țară cu venit mediu, așa ca ambiție, însă sărăcia este o realitate în această țară. 40% din populația acestei țări uh, cunoaște o sărăcie lucie. De asemenea, Camerunul a legiferat uh, recent ceea ce privește discriminarea uh, persoanelor gay și noi ne-am exprimat îngrijorarea puternic aici la Parlament și sunt și probleme legate de guvernanță în această țară. Nu cred că e ceva ce ar putea să ne împiedice să semnăm acest uh, AP, dar insist asupra existenței acestei clauze de bună guvernanță și insist asupra faptului că trebuie continuate discuțiile cu Camerunul pe aceste subiecte. Pentru mine, cea mai mare problemă în ce privește acest uh, acord interimar, mă refer la Camerun, este faptul că se referă la Camerun, s-a discutat cu Camerunul și că, de fapt, inițial trebuia să aibă un caracter regional cu Africa Centrală. Um, nu avem foarte multe schimburi comerciale în această regiune. Ar fi interesant să uh, promovăm comerțul regional și ar fi bine să există o integrare regională, teritorială sporită. Dar dacă nu aprobăm pe de altă parte acest acord APE, atunci ar, fi, ar exista o discriminare clară față de această țară, ar împiedica-o să intre pe piețele noastre, deci eu propun ca acest acord să fie aprobat. Mulțumesc, deschidem discuțiile. Domnul Stașnir de la PPE. Mulțumesc. În numele PPE-ului, noi uh, salutăm uh, faptul că Camerunul a reușit în sfârșit să încheie aceste negocieri. Eu mi-am chiar de 2002, deci mai bine de 10 ani de când discutăm cu această țară și am discutat diferite, diferite aspecte în legătură cu acordul cu această țară, în legătură cu beneficiile unor astfel de inițiative Vorbim aici, de fapt, de mai mulți parteneri. Ne doream o, o dimensiune regională. E vorba, deci, de Camerun plus alte șase țări din regiune, parteneri importanți. Îl respect pe David, am încredere în el și înțeleg ce ne-a spus și în plenarea data trecută, însă mie mi-ar place să avem un fel de compromis. Trebuie să găsim cumva o pârghie o posibilitate de a concluziona în sfârșit acest dosar este cumva, aș putea să prezint o imagine, Camerun a fost cel mai greu de atras în aceste discuții. Cred că dacă și cu Camerunul vom reuși și cu celelalte țări din regiuni, este clar că asta va fi în beneficiul uh, nu numai regiunii respective din Africa, dar și a Uniunii Europene. Mulțumesc! Domnul Rinaldi? Mulțumesc, domnule președinte. Noi salutăm acest acord de parteneriat economic. Salutăm cele realizate de David Martin. Camerunul este o țară aparte, foarte aparte, o țară a contradicțiilor. Este o țară care nu depinde atât de mult de ajutorul extern, dar, pe de altă parte, este o țară care depinde mult de evoluția materiilor prime. O țară care a avut proces de democratizare destul de ciudat. S-au făcut lucruri pozitive în acest proces, însă de multe ori au avut loc și regrese. Iată acum această legislație anti-gay care a fost introdusă recent. Este o țară care are bogății, dar care are foarte mulți săraci. Este o țară care se situează între Nigeria și Congo, undeva la mijloc între acești doi giganți. Se găsește la răscruce de drumuri și toate acestea sunt niște provocări pentru această țară. Este foarte bine că s-a semnat acest uh, acord, însă avem nevoie de o monitorizare foarte atentă a modului în care acest acord de parteneriat economic va putea să ajute Camerunul să meargă pe calea cea bună. Mă refer aici la această evoluție uh, dublă pe care nu dorim, democratizare și evoluție economică, pe de altă parte. Mulțumesc, doamna Keller. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Martin pentru raportul său. N-am, n-am fost aici de la începutul discuției, începutul dezbaterilor uh, și nu știu de ce au existat întârzieri, însă am uh, ceva idee despre cum evolua dosarul, totuși s-a vorbit despre coerența internă a discuțiilor. Noi ne-am dorit uh, promovarea regiunii cooperării regionale și vedem că, într-un fel, n-am reușit să trecem de partea noastră decât o țară din, cele, din această regiune. Celelalte ne-au spus clar că nu sunt interesate de un astfel de parteneriat. Este clar că, până la urmă, aici este vorba și de o discuție principială pe care ar trebui să o purtăm Camerunul a cerut niște derogări în ceea ce privește reducerea tarifelor vamale, sau mai bine zis renunțarea la acestea. A invocat anumite motive, însă nu știm ce se va întâmpla. Vor abroga aceste tarife valame, vamale, care, vor fi acest, care vor fi rezultatele pe plan regional, nu știm trebuie să fim, uh, să ne asigurăm că există un mecanism de monitorizare, așa cum a fost menționat aici, care să evalueze rezultatele, inclusiv pe partea cu materiile prime, dar ca să poată să vadă și impactul acestor inițiative în ce privește integrarea regională. Săptămâna trecută la Strasburg am discutat aceste aspecte și astfel ar fi bine ca Parlamentul uh, ca și Comisia să reflecteze mai bine la aceste APE-uri, de ce atât de multe țări le resping, de ce nu vor să intre în acest joc al acordurilor de parteneriat economic. Cred că cu cât facem acest exercițiu de reflexie mai repede, cu atât mai bine. Aș mai avea multe alte des- lucruri de spus. Cameronul nu are neapărat multe de câștigat de pe acest, de pe urma acestui acord. Sunt multe lucruri care lipsesc. Mă refer și la tarifele vamale, acel 80% și apoi faptul că lipsește un capitol dezvolta, de, dedicat dezvoltării uh, durabile. În sfârșit ar fi multe de spus, dar mi-ar plăcea în primul rând să discutăm exact uh, ce este cu această noțiune de integrare regională. Domnul Scholz. Äh, președinte. Cred că schimbul uh, de opinii de astăzi ne arată cât se poate de clar cât de tulburi sunt apele în care ne mișcăm. De fapt, am văzut același lucru uh, și săptămâna trecută la votul de la Strasburg. Deci, iată, există o mulțime de elemente individuale care trebuie să fie luate în considerare și cu siguranță numărul acestor elemente individuale va crește pe viitor. David Marty ne-a arătat, ne-a spus astăzi cât se poate de clar că un acord cu Africa Centrală este un acord cu un stat. Încă o dată, practic, dăm cu piciorul principiului european de negociere și anume uh, negocieri, principiului negocierii uh, regionale și cooperării regionale. Domnul Martin ne arată cât se poate de clar cât de pro- problematică este situația, cât uh, care sunt implicațiile pentru uh, integrarea regională a acestui uh, acord. Sunt absolut convins că mulți nu au citit absolut toate elementele acestui acord și nu știu care sunt elementele concrete conținute de acord. Deci, iată, rămân în continuare multe probleme care își caută răspunsul. Ceea ce a fost negociat în 2009 nu trebuie neapărat să fie echivalent cu ceea ce negociem noi în momentul de față. Dar, din potrive, această echivalență ar trebui să fie garantată dacă e într-adevăr să promovăm uh, integrarea regională uh, atât la nivel politic cât și la nivel uh, economic. Deci, Camerunul ar putea să fie dezavantajat chiar dacă votăm în favoarea acestui acord, în cazul în care acordul nu continuă elementele uh, negociate în 2009. Tocmai de aceea îi cer raportorului să uh, se întâlnească neapărat cu uh, ambasadorul camerunez, dar și cu ambasadorii celorlaltor state care fac parte din parteneriatul pentru Africa Centrală. Poate că n-ar fi rău să invităm și câțiva actori impli- implicați să constituim un fel de grup de monitorizare, haideți să-i spunem așa, să găsim răspunsurile la toate întrebările pe care le avem înainte de a spune da sau nu acestui acord. Mulțumesc. Helmut Scholz, should I remind you that... Domnule Scholz, să nu uităm că regulamentul a fost adoptat practic în unanimitate în Parlamentul nostru, regulament de care țin și aceste APE-uri. Acum aș da cuvântul Comisiei. Mulțumesc. Domnule președinte, onorabil membri ai Parlamentului. Nu am mare lucru de adăugat Mă bucur că avem acest proiect de raport din partea domnului Martin. Împărtășim recomandările și îngrijorările exprimate pe care le luăm uh, foarte în serios, exprimate de altfel, reluate și de ceilalți membri care au discutat și, într-adevăr, nu putem decât să continuăm negocierile și dialogul politic cu această țară pentru a duce la bun uh, să zicem, la un acord cu aceste parteneriate, însă bineînțeles că ne putem aștepta la întârzieri, ceea ce s-a și întâmplat. Uneori se pot întâmpla și blocaje. Ambasadorii ne-au spus și nu odată că Camerunul are nevoie de acest acord, nu mâine, ci astăzi, acum. Acest acord este un uh, semnal important, nu numai pentru Camerun, ci și pentru regiune în general, faptul că Uniunea Europeană este prezentă cu seriozitate în această regiune și de asemenea că există o marjă de flexibilitate. În sensul că uh, se pot aduce modificări pe parcurs uh, nu trebuie neapărat să așteptăm uh, la calendele grecești înainte, deci, să putem să îmbunătățim uh, acordul acesta, care este un interimar. În orice caz, mulțumesc Parlamentului European pentru concursul acordat. Back to the reporter, David Martin. David Martin, domnul raportor, aveți cuvântul din nou. Mulțumesc. Foarte pe scurt. În primul rând, uh, sunt de acord cu ce a spus Comisia. E vorba de un acord interimar ne dorim un uh, APE așa de plin cu toate țările centra, central-africane. Nu trebuie să ne surprinde prea mult că celelalte țări din Africa Centrală au respins acest acord pentru că este clar că e vorba mai mult de o mișcare antiglobalizare decât uh, ceva propriu-zis împotriva APE. Cred că trebuie să continuăm pe această cale să ne menținem intenția inițială a APE, nu numai accesul pe piață, ci și o dezvoltare, să zicem așa, prietenoasă și o integrare regională, după cum am spus. Este clar, de asemenea, că e nevoie de o flexibilitate în ce privește implementarea. Un reprezentant al Camerunului, care a venit eh, luna trecută la discuții, a spus că își dorește niște uh, ținte ambițioase. Este clar că cererea Cameronului trebuie să fie auzită de comisie, în sensul că dacă, dacă Cameronul cere niște derogări, niște temporizări, trebuie să putem să le acordăm. Domnule președinte, este clar că dezideratul ar fi acela de a aduce în jurul mesei de discuții toate țările din regiune, poate că nu este imposibil, este în orice caz ceva ce ne dorim. În sfârșit, în ce privește Camerunul ca atare, s-au exprimat uh, temeri legate de situația această țară, plus încă o dată de faptul că ne vorbim numai despre o țară din regiune și este clar că Parlamentul țării respective trebuie până la urmă să accepte sau să respingă și noi nu putem să ne dorim decât ca Parlamentul camerunez să accepte acest uh, APE interimar. La, pe 26 aprilie la prânz este termenul limită de punere a amendamentului. Aceasta este procedura, dar bineînțeles că când vine de vorba de rezoluție putem să uh, avem și o dezbatere cu amendamentele respective. O sugestie către Hermann Scholz. Avem o sugestie din partea lui Hermann Scholz. Acum, aderarea la OMC, situația actuală. Acum o să stăm și o să ascultăm să vedem ce ne spune comisia. Cine va vorbi de la comisie? Carlos Jimeno. Foarte bine, aveți cuvântul. Da, de la ultimul raport avem doi membri în plus Tajikistanul, care după ceva tergiversări, în sfârșit a intrat în OMC. Președintele intervine. Vă rog frumos, ascultăm ce are de spus Comisia. Oricine ar de la Comisie, datorăm același respect. Comisia continuă. Și am uh, întâmpinat la OMC și Republica Laos de la începutul anului 2013 am văzut ceva progrese registrate, dar nu, nu foarte spectaculoase. De exemplu, ne gândim la Kazakhstan, la Serbia și Herzegovina și de asemenea Yemenul. Ar putea toate aceste țări să adere anul acesta. Alte țări, Afganistanul și Etiopia, și-au exprimat interesul față de președintele OMC însă va fi greu ca ele să intre în acest an, deoarece nu sunt foarte avansate pe drumul negocierilor. În sfârșit, Serbia, Serbia a avansat mult cu negocierile, însă acum asistăm la o, o frânare a acestor în acestor acorduri, deoarece e vorba de chestiunea organismelor modificate genetic. Ehm, Serbia dorește un moratoriu generalizat, ehm, mergând pe linia UE, însă aici este vorba de un contencios. Cu Statele Unite, Brazilia și India mai sunt acorduri bilaterale care trebuie să fie încheiate plus situația mai dificilă Ucraina, chestiuni uh, în suspans din uh, contextul uh, liber schimb. În ce privește Bosnia-Herzegovina, ne-am întâlnit pe 28 martie anul acesta, un grup de lucru și la Geneva s-a desprins cum că această aderare ar fi fezabilă Raportul grupului de lucru este aproape gata, cu excepția uh, câtor, uh, câtorva elemente, relația dintre partea americană și Bosnia și Herzegovina respectiv, lucruri care probabil vor fi rezolvate rapid. Deci este vorba aici de negocieri bilaterale uh, Statele Unite și Bosnia și Herzegovina mai problematic uh, este relația cu Ucraina, pentru că uh, nu avem uh, toate elementele pe care le avem de obicei într-un acord de liber schimb. Apoi, anul trecut, în ce privește Ucraina, aproape că am ajuns la un acord, însă au existat întârzieri se pare că acum problemele rămase în suspans au fost rezolvate. Peste câteva săptămâni este clar că Yemenul, de fapt, va fi primit în organizație în ceea ce privește Afganistanul acum. Această țară a făcut o ofertă interesantă recent, îmbunătățită, însă, după cum vă spuneam, uh, lucrurile s-au accelerat de-abia de anul trecut în coace și mai sunt multe de făcut să vedem dacă anul acesta se poate face ceva mai concret. Așa cum spune și directorul general al OMC-ului, s-ar putea să fie probleme. În ce privește Kazakhstanul, ne-am întâlnit într-o rundă de întâlniri luna martie. Chestiunile rămase în suspans sunt uh, pe deplin uh, identificate și nu știm dacă următoarea dată la discuții va fi în iunie sau în octombrie. În orice caz, principala chestiune se referă la accesul pe piețe, iar Kazakhstanul a făcut niște concesii în ceea ce privește tarifele practicate în interiorul Uniunii Vamale În acest sens, statele membre au primit un document pentru a fi discutat. Documentul s-a primit vineri și sperăm că partenerii noștri să primească un document din partea noastră în perioada următoare. E vorba aici de aspecte tehnice. În ceea ce privește Bielorusia, la OMC avem o discuție programată vineri, pentru că, de fapt, avem niște presiuni aici, deoarece de 8 ani de zile este blocată această aderare. Țări cum ar fi China, Brazilia, India nu mai blochează procesul. Practic, Bielorusia mai trebuie să actualizeze o serie de documente și vor avea loc consultări informale pe 16 mai. Atunci vom vedea care este poziția și aceste lucruri le discutăm vineri, cum vă spuneam, la nivelul statelor membre. Mai sunt țări în privința cărora s-a evoluat în ultima vreme, în ultima lună, Algeria, a făcut ceea ce i s-a cerut Belarus, Belarusiei și anume Bielorusiei și anume să actualizeze documentele, planurile legislative, să le aducă la zi și așa mai departe. Vom putea, probabil, să ne întâlnim. pe... Ne-am întâlnit pe 15 aprilie. Asta este bine, însă s-a constatat că mai sunt multe de făcut înainte ca această țară, Algeria, să devină membra OMC-ului. Apoi, la Geneva s-a făcut o propunere în ceea ce privește aderarea Algeriei. Încă o dată, noi am repetat temerile noastre legate în principal de tranzitul energiei, rețelele energetice și prețul energie. Apoi, o altă țară care, cu care suntem în uh, contact este vorba de insulele Seychelles. Am discutat la Geneva la sfârșitul lunii martie cu această țară. Am discutat, deci, serviciile, pentru că bunurile sunt uh, în cadrul APE. Am discutat probleme cum ar fi construcții, mediu, transport și servicii financiare și, în acest sens, s-a arătat că insulele Seychelles sunt gata să se angajeze, însă preferă un context bilateral. Aceasta este metoda de lucru preferată, așa doresc ei să continue cu problemele care au rămas de rezolvat. Iată ce s-a întâmplat în ultimele luni, ce progrese au fost registrate și bineînțeles că dacă parlamentarii au uh, întrebări către comisie, noi suntem gata și bucuroși să răspundem. Mulțumim foarte mult pentru această informare. Întrebări? David Martin. Domnule președinte, dacă îmi permite o întrebare naivă, am ascultat aici o listă de țări care doresc să intre, să devină membri ale OMC-ului. Mă întreb ce țări, ce fac țări cum ar fi Uh, Belarus, Bielorusia sau Afganistanul, ce văd ele bun în intrarea în OMC? E vorba de a se conforma unor reguli, unor proceduri. Mm, vor exista multe obligații pe care aceste țări vor trebui să le îndeplinească și nu prea văd ce beneficii ar avea ele de pe urma uh, intrării în OMC față de țările mai dezvoltate, de exemplu. Deci mă întreb ce percep ele ca beneficii, ca avantaje faptul de a deveni membre ale OMC-ului. Domnul președinte, ar putea să beneficieze de anumite tratamente. Domnule Stașni, aveți o întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să ridic problema Bielorusiei pentru că ieri am fost la o discuție legată de situația în această țară și foarte mulți dintre liderii lor politici se află pe liste negre în Europa. Este un proces îndelungat în sensul că la un moment dat, peste câțiva ani, Lukashenko nu va mai face parte din scena politică Dar vreau să spun că toată lumea trebuie să fie de acord pentru ca o nouă țară să fie acceptată în OMC. Și vreau să vă spun uh, pe șleau așa că Belarusul nu prea are nicio șansă de a fi acceptată în condițiile actuale. La ce orizont de timp se poate aștepta această țară pentru a adera la, la OMC? Vă mulțumesc. Any further question? Întrebări? Și eu am niște întrebări. De ce Ucraina este așa de agresivă față de țările care doresc să intre în Europeană? Uh, thank you, Mr. Chairman. Well, I think, uh... Mulțumesc. Cred că unele din întrebări ar fi mai bine adresate direct țărilor vizate. De ce vor să intre în OMC? De ce Ucraina este Uh, agresivă față de cele care vor să adere la OMC, eu pot să vă dau câteva idei legate de percepția noastră la Comisie. Este clar că atunci când avem un sistem comercial multilateral, din care fac parte 159 de state membre, există cu siguranță și niște beneficii și e mai bine să fii membru în club decât în afara lui. În ambele cazuri uh, există o agentă de reforme care trebuie mm, implementată la nivel intern și sigur că este bine să existe și o dimensiune externă a acestei agende de reforme. Este destul de general, însă prin uh, acest acces, uh, prin această aderare în timp, statele membre pot să primească poate mai ușor uh, statutul de economie de piață și o, percepție mai bună asupra acestui statut și sigur un tratament mai bun în relațiile comerciale. În ceea ce privește Ucraina, dacă îl întrebați pe negociatorul șef, o să vă spună că nu face decât să urmărească interesele industriilor din Ucraina. Este răspunsul pe care ni l-ar da pentru orice sector ar fi vorba. Trebuie să nu uităm că se dorește ca toți cei care aderă la OMC să dea dovadă de același nivel de ambiție ca și uh, fostele țări candidate în momentul când ele erau în procesul de aderare. Um, mai ales atunci când e vorba de țări mai puțin dezvoltate cum este Yemen. Și acum dacă ne întoarcem la aderarea Belarusului la OMC, este destul de dificil să spunem când se va întâmpla acest lucru sau care va fi calendarul. Aspectele sunt de ordin tehnic, dar au loc într-un context politic, iar ca Belarus să devină membră a OMC în în timp ce regulile spun că e nevoie de un vot la nivel de OMC, ei bine, în practică Uh, e nevoie de un consens și în acest context ar fi dificil pentru Belarus să intre în OMC. Și unul din motivele pentru care procesul se accelerează în cazul Belarus, um, e bine, asta este pentru că Belarus face parte dintr-o uniune vamală cu Rusia și Kazahstan. Rusia este deja membra OMC, Kazahstan probabil că va deveni membră foarte curând și atunci ambii membri ai acestei uh, Uniuni Vamale au tot interesul ca și al treilea membru al Uniunii Vamale să facă parte din uh, uh, OMC și asta în scopurile politicii externe a acestor țări. La fel uh, și în cazul Serbiei și al Bosniei-Herzegovinei, dacă acestea intră întâi în Uniunea Europeană și apoi în OMC, situația se poate complica un pic pentru noi. Președintele, mulțumesc și astfel încheiem punctul 17 și trecem la punctul 18, ultimul pe agenda noastră de astăzi, supravegherea pe piață a produselor. Comisia responsabilă pe fond este IMCO. Este un aviz pe care îl vom pregăti în atenția IMCO. Raportorul nostru este domnul George Cutaș și îi dau cuvântul. Thank thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Noul regulament privind supravegherea pe piața produselor își propune să uh, simplifice cadrul european pentru supravegherea, supravegherea pe piața produselor non-alimentare, asigurând o mai mare protecție a intereselor publice, sănătatea umană, siguranța și protecția mediului. Instrumentele de aplicare vor fi mai uniforme, procedurile de supraveghere și metodologiile vor uh, avea de profitat de pe urma unei cooperări întărite. Din cauza fragmentării legislației europene și din cauza diferenței între piețele dintre, din statele membre, și anume unele din aceste state membre au, uh, nu au desemnat uh, uh, instituții responsabile de supravegherea pe piața produselor, ei bine, din cauza acestui context fragmentat avem nevoie de un nou regulament de supraveghere a produselor care să armonizeze regulile într-un singur instrument și astfel se uh, vor elimina suprapunerile și se vor uh, armoniza procedurile și regulile aplicabile produselor non-alimentare. Statele membre vor avea beneficii de, de, de, de, de profitat în urma acestui sistem armonizat. Trebuie să restabilim încrederea cetățenilor în piața europeană și să-i protejăm pe cetățeni de acele produse pe care le considerăm um, periculoase sau neconforme cu piața unică. Acest regulament este un pas important în această direcție și mă bucur că uh, Comisia a ținut cont de preocuparea Parlamentului European și că a fost asesizat și uh, față de uh, incertitudinea actorilor din acest sector cu privire la fragmentarea uh, existentă pe teren. Așa cum a spus președintele, eu sunt raportorul pe acest aviz, aviz pe care îl voi transmite IMCO, Comisia competentă pe fond și voi încerca să discut cu doamna Pietikainen, pe care o cunosc, pentru a mă asigura că toate aspectele de interes pentru comisia noastră vor fi luate în considerare în uh, avizul IMCO. Mulțumesc! Mulțumesc! George, dorește cineva să ia cuvântul? No, this is not the case. Nu este cazul, atunci dau cuvântul comisiei. Domnul Nera. Maybe again my information. Poate din nou informațiile mele nu sunt corecte. Cine sunteți dumneavoastră? I am. Uh, my name is Kirionikov. I am working in the European Commission. Bună ziua, numele meu este Kirionikov și lucrez la mm, DG mm, Enterprise și în 13 februarie, Comisia a aprobat pachetul privind supravegherea pe piață a produselor, care include două propuneri legislative, un regulament de supraveghere pe piață și un alt regulament care asigură siguranța. Propunerea pentru noul regulament de supraveghere pe piața produselor se bazează pe faptul că pe piața că, că piața unică trebuie să funcționeze la eficiență maximă și cele și, și, și um, libera circulație a bunurilor este una din cele patru uh, libertăți fundamentale confirmate prin tratatele fondatoare ale Uniunii Europene. Însă regulile existente nu sunt suficiente pentru a împiedica intrarea pe piață a unor produse nesigure uh, și nu pot împiedica de asemenea apariția unor comercianți care nu respectă regulile sau reușesc să le evite pentru a face un profit cât mai ușor. În uh, replică, trebuie să-i protejăm pe cetățenii europeni față de produsele potențial Uh, periculoase și mediul este uh, amenințat din cauza acestor produse. La fel, siguranța publică poate avea de suferit. Răspunsul este supravegherea pe piață a produselor. Așa cum a spus și raportorul, răspunsul nostru reunește dispozițiile de supraveghere pe piață din trei acte legislative europene existente și în acest mod această propunere vizează crearea unui sistem mai simplu, mai clar și mai bun de supraveghere pe piața a produselor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai are nimeni nimic de spus? Domnule Cutaș, doriți să spuneți ceva în încheiere? Nu. Atunci, calendarul acestui um, raport. Uh, proiectul de raport va fi analizat în reuniunea noastră uh, din iunie. Și aici se încheie întâlnirea noastră. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și cooperare.